sociale. Trebuie să ne stabilim prioritățile în aceste domenii și să impunem cerințe obligatorii, să nu ne bazăm pe coduri voluntare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taylor. Acum are cuvântul domnul Van Dalen pentru un minut. Colegi.